protecție socială. Această chestiune are o legătură foarte strânsă nu doar cu exploatarea de drepturi fundamentale care vizează milioane și milioane de cetățeni, ci și cu plina dezvoltare a persoanei ca ființă umană. Cum putem atunci să ne gândim la uh, combaterea acestor diferențe de tratament care sunt răspândite în statele membre dacă la nivel european suntem incapabili să adoptăm niște dispoziții minime care să garanteze o protecție mai eficace împotriva faptelor de discriminare? Ar fi acum un moment Parlamentul să avem o legislație și politici directe care să promoveze egalitatea atât pe formă cât și pe fond pentru a ajunge la o Europa mai unită atât din punct de vedere economic cât și din punct de vedere social. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Urmează la cuvânt domnul Irji Poșpișil. Mulțumesc, domnule președinte. Eu mă bucur de această inițiativă a doamnei comisar în ce privește această directivă care, iată, de 10 ani stagnează la Consiliu și cred că, într-adevăr, trebuie relansată dezbaterea. Aș mai vrea să spun că Republica Cehă a, a pus în aplicare o seamă de măsuri, ceea ce a suscitat multă emoție. Uh, Uh, ceea ce dovedește toată în plus că situația nu e simplă deloc. Iată de ce vreau să vă mulțumesc, doamnă comisar, pentru că avem nevoie de o astfel de directivă, avem nevoie de orice legislație în domeniu și cred că ar trebui să avem și o dezbatere politică pe această temă, ca să vedem clar uh, care e conținutul acestei directive. Poate că, iată, după 10 ani textul a devenit obsolet și ar trebui să actualizăm anumite elemente, așa încât această legislație să răspundă realmente nevoilor celor care au nevoie de ea. Și să nu fie utilizat acest text legislativ în mod abuziv. Trebuie să oferim șanse egale întregilor, întregii societăți și fiecare dintre instituții trebuie să-și asume responsabilitatea. Consiliul și în momentul de față blochează în continuare această directivă din unghi politic, nici măcar nu dezbate și blochează inclusiv activitatea Parlamentului. Practic, avem nevoie de un text modern care, iată, după 10 ani în sfârșit, poate, poate că uh, nu mai e de actualitate și trebuie revizuit. Hello. Domnul Claude Moraes. Nu știu cât o să mai rămân în Uniunea Europeană, dar cât timp am la dispoziție acum să vorbesc? Un minut. Da, cineva s-a prins că era o glumă. Domnule președinte, vorbim despre o directivă extrem de însemnată și felicit președinția finlandeză pentru că a pus-o pe agenda Consiliului EPSCO de joi. Nu am așteptat doar 10 ani, ci 11 ani. Eu sunt un veteran în domeniu pentru că am uh, văzut uh, și luptele pentru adoptarea directivei privind egalitatea de gen. În uh, Uniunea Europeană avem valori, așa spunem, iar să avem o astfel de directivă pe un domeniu atât de larg, combaterea discriminării, vârstă, LGBTI, este ceva cu adevărat însemnat. Iar, uh, cum a spus uh, colegul, să implementăm o astfel de legislație este un proces foarte complex și dificil. Dar să știți că o legislație bună în materie de antidiscriminare schimbă societatea, o transformă și le ajută și pe individ. Sperăm ca o astfel de legislație unională să schimbă Uniunea Europeană dacă o implementăm. Astea sunt perspectivele și sper să profităm de această ocazie. Mulțumesc, domnul Simecica Michael. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Egalitatea trebuie să însuflețească până la urmă tot ceea ce definește Europa. Uniunea Europeană este un proiect politic și totuși, iată că milioane și milioane de cetățeni ai Europei suferă în fiecare zi de pe urma discriminării în ceea ce privește accesul la bunurile publice sau la orice alte aspecte ale vieții publice, iar Uniunea Europeană uh, îi dezamăgește pe acești cetățeni având în vedere că este blocată această directivă orizontală și asta de 10 ani de zile. În țara din care vin eu, din Slovacia, există prejudecăți foarte adânc înrădăcinate împotriva minorității rome și îndeosebi împotriva femeilor din minoritatea romă. Acest lucru este valabil și pentru comunitatea LGBTI, care au încă nevoie de recunoaștere politică. Ceea ce este cel mai important, situația minorităților este una dintre cele mai fragilă, având în vedere uh, mediul politic din ce în ce mai ostil în unele dintre statele membre, unde minoritățile sunt luate la ochi de multe ori și uh, sunt scoase țapii spășitori, acarul pe un pentru tot ce se întâmplă rău. Ceea ce este cel mai important este ca această inițiativă orizontală să primească primească o șansă și Uniunea Europeană să combată eficient discriminarea. Mulțumesc! Mulțumim! Urmează la cuvânt doamna Alice Kunke. Tak, herr talman. Hur är det möjligt att... Mulțumesc, domnule președinte. Cum se poate ca după atât de mult timp noi să nu avem rezultate? Au trecut 11 ani de la prezentarea propunerii de directivă. 11 ani și niciun pas înainte. 11 ani în care am stat pe loc, în care unele state membre au obstrucționat acest proces. Un eșec trebuie și putem să facem mai multe decât până acum și trebuie să facem asta pentru toți cei care în fiecare zi sunt supuși discriminării doar pentru că sunt ceea ce sunt sau cum sunt și pentru că cred în anumite lucruri sau pentru că au anumite incapacități fizice sau mentale sau o anumită orientare socială. Noi, verzii, vă cerem să trecem de la vorbe la fapte. De aceea cerem ca după reuniunea Consiliului de la Luxemburg de pe 24 octombrie să veniți cu propuneri concrete prin care să ne asigurați că se va institui o egalitate de tratament în toate țările europene. Hakarainen. Mulțumesc, domnul Hakarainen, la, urmează la cuvânt, vă rog. Arvoisa puhemies. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul ministru Tupurainen, tratamentul legal în anumite aspecte ale vieții se poate dovedi foarte problematic. Bună oară! Dacă intervine violența, e acuzată imediat religia islamistă. Instituțiile sau reprezentanții lor pot uh, beneficia în multe feluri de uh, egalitatea de șanse. Egalitatea de șanse este esențială și trebuie aplicată cu bun simț. Această directivă uh, ar putea fi implementată în mod uh, egal oricum. Ea impietează asupra principiului subsidiarității și ca atare consider că nu ar trebui adoptată. Rasismul percepe oamenii ca niște indivizi, ori noi aici îi tratăm ca identități și grupuri. Acum, doamna Rodriguez Palop. Această directivă, care e blocată de zece ani de zile în Consiliu, este uh, depășită în multe țări, așa încât în Uniunea Europeană se pare că nu toți suntem la fel, nici măcar în sensul minim pe care îl propune această directivă. Poți să fii un cetățean de mâna întâi sau de mâna a doua în funcție de țara în care trăiești și aici se adaugă un tratament fragmentat care ține de cauze de discriminare, motiv pentru care, în practică, cei, sunt oameni care suferă de segregare, delicte motivate de ură și excludere socială, populația de origine romă, de pildă, uh, LGBTIQ sau persoanele cu handicap sunt discriminate. Directiva nu este suficientă. Nu se vorbește despre identitatea sexuală, se ignoră transfobia, nu apare niciun fel de trimitere la, uh, la lista de date și la segregarea și discriminarea multiplă. Nu se vorbește despre dimensiunea transversală a egalității, iar domeniul de aplicare este unul foarte restrâns. Literalmente, chiar merită să vorbim de Europa um, Până la urmă, consider că este preculoasă o directivă care stabilește standarde de legalitate care nici măcar nu depășește filtrele și criteriile minime. Dacă egalitatea nu este o prioritate și o competență europeană, ce să mai aștepți de la Uniunea Europeană? Mulțumesc. Doamna Esther Asferagut. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Da, într-adevăr, anul 2000, în anul 2008, Comisia a prezentat această propunere directivă pentru combaterea discriminării împotriva minorităților pe considerente de regi, religie, handicap sau orientare sexuală. Sunt foarte multe comunități care fac obiectul unor fapte de discriminare și la 11 ani distanță, eu sunt de 10 ani în Parlamentul European, iată că am ajuns la această dezbatere. Avem mii și mii de rezoluții ale Parlamentului în care tot cerem Consiliului să deblocheze această directivă. Și este o directivă care se referă la conviețuire, o directivă care vorbește despre toleranță, care vorbește de drepturi fundamentale, care vorbește despre egalitate. Aceasta este inima Europei, acesta este esența existenței noastre aici, acesta este ADN-ul acestui Parlament, al Comisiei și al Consiliului, iar Consiliul se pune de acum mezișul din, pentru că nu înțelege corect principiul subsidiarității, pentru că vorbim de egalitate în educație, protecția socială, în accesul la bunuri și servicii, la uh, sistemul de sănătate. Am aprobat un pilon social pentru că Europa nu avea suflet social și iată că avem o directivă care stă blocată în Consiliu când avem 80 de milioane de persoane cu handicap care stau și așteaptă să dăm dovadă de coerentă. Dacă am aprobat Convenția Națiunilor Unite pentru persoanele cu handicap, cum putem putem să ținem blocat într-un sertar această directivă pentru că e un stat membru care crede că încalcă ce știu eu, ce principiu nu știu cui. Totuși, fac un apel la Consiliu, fac un apel la Comisie, ori lansăm o procedură cu majoritate calificată, ori Consiliul reflectează și uh, trebuie să redefinească atunci ce înseamnă egalitatea. Vă mulțumesc! Mulțumim! Urmează la cuvânt doamna Fritzon. Tak, herr talman. Det är en viktig debatt. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dezbaterea aceasta e foarte importantă. Știm că oamenii sunt discriminați din cauza vârstei, religiei, orientării sexuale, credinței religioase și că aceștia nu se bucură de aceeași uh, protecție precum majoritatea. Și asta e un lucru îngrijorător pentru că suntem în anul 2019, iar această directivă e blocată de 11 ani statele membre trimit un semnal absolut nepotrivit. Există un tip de discriminare care pare să fie mai acceptat decât altele și asta mi se pare cu totul inacceptabil. Este profund nedrept pentru toate grupurile de persoane care în realitate au nevoie de această susținere din partea noastră și care au nevoie de această directivă. Sunt persoane care din cauza vârstei, credinței sau orientării sexuale sunt uh, discriminate. Eu vreau ca Uniunea Europeană să ia măsuri și ca această directivă să fie aprobată acum. Mulțumesc, domnule președinte. E important că purtăm această dezbatere azi în contextul în care actele de discriminare se multiplică, în special cele homofobe, în toate țările noastre. Europa noastră e bazată pe valori, dorim să protejăm categoriile cele mai vulnerabile ale societăților noastre și să combatem orice formă de discriminare. Dar femeile, persoanele cu handicap, persoanele LGBTI și minoritățile etnice sunt adesea cele mai expuse discriminării. Comisia a lansat o propunere mai largă în ce privește egalitatea de șanse, pentru că acestea se referau doar la sfera muncii, sfera profesională. În 2008, Parlamentul și-a făcut munca și vă reamintesc efortul Parlamentului de a lărgi area de aplicare a acestei directive pentru a se referi la orice tip de uh, discriminare. Multe persoane uh, adesea sunt expuse riscului de dublă discriminare. Cum știm însă, acest text a fost blocat la Consiliu. E important ca directiva să fie deblocată ca să vorbim de drepturi concrete și efective. Textul se referă la accesul la protecție socială, educație, bunuri și servicii precum locuința. Sper că semnalul trimis de Parlamentul nostru azi să și fie auzit. Mulțumesc! Doamna Herzberger Fofana. Merci, monsieur. Mulțumesc, domnule președinte. Este inadmisibil ca directiva orizontală să fie blocată de 11 ani. Ea subminează valorile de egalitate între indivizi și pactul social. În loc să ameliorăm protecția cetățenilor și cetățenilor noștri, mai degrabă avem un sistem care consolidează ideea unei ierarhii a opresiunii. Este ca atare imperativ ca și Consiliul să acționeze și să deblocheze această directivă, trimițând un semnal clar, declarând că discriminările bazate pe orientare sexuală, pe handicap, religie sau vârstă sunt mai fie tolerate în sânul Uniunii Europene. Mai mult ca oricând e important, ținând seama de intensificarea discriminărilor și de intensificarea violențelor bazate pe ură, pe care extrema dreaptă le uh, uh, propagă, să combatem discriminările și să fim cu toții protejați. E o provocare la care trebuie să răspundem. UE trebuie să fie vârful de lance al respectării diversității și al demnității umane, care sunt uh, la baza societăților noastre. Mulțumesc! Acum, doamna Anderson, un minut. Good evening. Es ist wirklich unglaublich. Da, bună seara, este într-adevăr incredibil. Vorbim astăzi despre uh, directiva orizontală referitoare la discriminare. Asta înseamnă că uh, oamenii trebuie să fie protejați în fața discriminării care ia în multe forme. Adică, chiar vorbim serios, Europa trebuie să uh, fie un fel de iad al discriminării. Se pune întrebarea de ce milioane și milioane de oameni tocmai în Europa vin să se înghesuie în acest iad al discriminării. Însă, oricum nu-mi răspundeți pentru că întrebarea era retorică. Chiar nu băgați de seamă că mm, această, aceste grupe noastre de uh, discriminați este în tocmai motivul pentru care uh, cumva am ajuns să nu mai jucăm niciun rol. Dumneavoastră sunteți cei care, de fapt, discriminați în funcție de sex, de culoarea pielii, de orientare sexuală. Este ideologia voastră până la urmă care din asta se hrănește, care uh, este incredibil că s-a ajuns la așa ceva și practic în fiecare zi descoperim ceva ceva nou. Dumneavoastră spuneți că sunteți prieteni ai oamenilor. Pentru mine este pur și simplu vorba de omenie care nu este de fapt reală. Vă mulțumesc. Aveți cuvântul, doamna Deli. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că, de fapt, ceea ce tocmai am auzit este o punere sub acuzarea tuturor instituțiilor noastre. 11 ani de blocaj a directivei de combatere a discriminării, o directivă care de mult trebuia adoptată. Vă dau un exemplu personal. O prietenă de-a mea care are o dizabilitate și care trebuie să se hrănească cu paiul și viața ei va fi afectată de directiva privind reducerea plasticului de unică folosință. Sigur că nu e foarte încântat de noua legislație, dar i s-a acordat o derogare pentru uh, scopuri medicale. Cei cu dizabilități însă nu sunt bolnavi. Ei sunt uh, paralizați de societate, de legislație și nu avem un exemplu mai bun decât această lege care spune că ea este de vină, că ea are o problemă. Acest tip de discriminare este larg răspândită și nu este o chestiune tehnică care se poate rezolva printr-un vot cu majoritate calificată prin care evităm unele state membre care se opun. Avem nevoie de un dialog real care abordează problemele uh, și cauzele discriminării. Mulțumesc, are acum cuvântul domnul Lopez Achilar. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă ministră Rainen, stimată doamnă comisar Vera Iurova și viitoare vicepreședinte a Comisiei pentru Valori și Transparență, spune portofelul dumneavoastră. Uite că s-au făcut 10 ani de zile și mai mult când a intrat în vigoare tratatul de Lisabona, care este Carta Drepturilor Fundamentale Omului în Europeană. Și în tratatul Uniunii Europene, în temeiul tratatului de la Lisabona, este să se adere la Convenția Europeană pentru Drepturile Omului și iată că se fac 10 ani de când s-a votat pentru prima oară poziția sa în favoarea acestei inițiative pe care a adoptat Comisia de a se adopta o directivă orizontală pentru a combate orice formă de discriminare, îndeose pe considerente absolut detestabile care, pe care le arată și numele lor în Constituție care, de fapt, preced Carta Fundamentală a Drepturilor Omului din Europa. De pildă, discriminarea pe considerente de vârstă, discriminarea pe considerente de handicap sau de orientare sexuală sau de convingeri, nici nu mai vorbim de libertate religioasă. Această directivă orizontală este blocată sistematic în Consiliu și această nouă legislatură, acest nou mandat al Parlamentului și Comisiei poate să fie un nou angajament și un nou elan pentru a debloca ceea ce s-a votat și în 2010 și în 2019 și 2009, așa cum și-a luat angajamentul președinția finlandeză în fața Comitetului Consultativ al CESE. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc. Urmează la cuvânt doamna Karin Karlsbrö. Herr talman, At inte Domnule președinte, să nu fim discriminați înseamnă să fim liberi, liberi cu L mare. Lucru care pare de la sine înțeles pentru majoritatea cetățenilor în ziua de astăzi, dar nu pentru toți faptul că ai o dizabilitate sau o altă orientare sexuală îți limitează oportunitățile în viață, îți limitează locul pe care îl poți ocupa în societate. Au trecut mai mult de 10 ani din momentul în care Comisia a propus această directivă de combatere a discriminării în celelalte sectoare, nu doar în muncă. Însă Statele membre s-au opus și ce mai așteaptă statele membre nu știu. Ar trebui să-și asume responsabilitatea în fața cetățenilor astfel încât această directivă să devină obligatorie. În 2019 nu avem o protecție împotriva discriminării pe motivele binecunoscute, vârstă, orientare sexuală și celelalte. Este un lucru care e nedemn de Uniunea Europeană și este nedemn pentru o instituție care vrea să protejeze drepturile cetățenilor. Și acum, doamna Evelyn Dragan, care este președinte pentru combaterea discriminării, vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, distinsă doamnă comisar, distinsă doamnă ministru. Nimeni în Europa nu ar trebui să fie discriminat pe considerente de convingeri, vârstă, religie sau sex mai ales nu la locul de muncă, discriminarea și permiterea discriminării este, extrem, este foarte greu de combătut pentru că avem nevoie de unanimitate, dar acest lucru nu înseamnă că nu trebuie să renunțăm totuși, trebuie să facem totdeauna ceea ce se cuvine și de aceea mă adresez președinției finlandeze a Consiliului că iată de 11 ani de zile această directivă zace într-un sertar. Lumea a evoluat de atunci, avem diferite cazuri de discriminare și știm de la Agenția pentru Drepturi Fundamentale că o persoană din patru s-a simțit deja discriminată în Austria, chiar o persoană din două s-a simțit discriminare și există acum nouă noi cazuri de discriminare și acest catalog trebuie să includă, includă acum și statutul social. Știm că oamenii sunt acum discriminați pentru că sunt săraci sau în condiții de precaritate, pentru că nu își permit un contract de chirie, pentru că sunt lesbiene sau homosexuali, însă uneori sunt discriminați pentru simplu motiv că sunt în situație, sunt nevoiaști și această discriminare ar trebui să fie tratată gestionate pe viitor. Mulțumim foarte mult, doamna Evelin Regner. Urmează doamna Iongerius. Thanks, yeah. um, some people have... Mulțumesc, domnule președinte. Unii au de depășit mai multe obstacole în viață decât alții. E șocant că unul din cinci europeni au fost uh, obiectul discriminării în viața lor. E sarcina noastră să creăm șanse egale pentru toți, indiferent de culoarea pielii, vârstă, sex sau uh, handicap. De aceea, mi se pare foarte bine că, în sfârșit, încercăm să deblocăm această directivă antidiscriminare, să deblocăm la Consiliu și în statele membre. Domnule președinte, cred că a mai venit vremea și să privim și la noi înșine înainte de a arăta cu degetul pe altul. Și aș întreba Comisia Europeană câte persoane cu disabilități lucrează în instituțiile europene și câte oportunități pentru locuri de muncă se pot crea pentru ei. Pentru că eu cred că e important ca Europa să muncească pentru toți. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Iongherius. Urmează acum la cuvânt doamna Șpurec. Un minut aveți. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, eu sunt din Polonia, un stat membru care are standarde foarte scăzute de protecție împotriva discriminării. Polonia are câteva prevederi legislative doar pentru că ele provin din legislația unională. Dacă Uniunea Europeană nu adoptă astfel de acte legislative, nici polonezii nu vor face și deci nu vor fi protejați împotriva discriminării bazate pe gen, pe identitate, pe orientare sexuală, vârstă. Rezultatele sunt oribile. Acte de violență fizică și atacuri în, la, la ultima paradă Gay Pride din Polonia. Acestea au fost vizibile. Țări precum Polonia au nevoie de legislație care să vină de la Uniunea Europeană. Avem nevoie de această directivă orizontală de combatere a discriminării. Nu putem avea doar un pic de egalitate. Ori avem egalitate, ori nu. Și ca fost uh, membru al Parlamentului uh, în Polonia, aș vrea să văd mai mulți uh, deputați prezenți de față aici la o dezbatere atât de importantă despre drepturile omului. Mulțumesc, doamna Șpure. Urmează doamna Dalia. Aveți un minut. Grazie, Chair domnule președinte. Este de neacceptat că această directivă, care vizează introducerea unui nivel minim de protecție împotriva discriminării, să rămână blocată. Imma, għaliex huwa important. Mai mult de zece ani. Bloccat. Għaliex De ce E important ca această situație să fie deblocată. E bine pentru că în UE, dacă vrem sau nu, Mulți din cetățenii noștri se regăsesc în situația de a se lupta cu discriminarea, fie că e bazată pe vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, sex sau credință religioasă. Există cetățeni în Europeană care nu au voie să deschidă un cont în bancă uh, pentru că se spune că sunt prea bătrâni de ce ar trebui ca un cuplu de același sex să nu poată închiria un apartament? De ce e cineva o amenințare doar pentru că statul nu le recunoaște identitatea de gen? De ce persoanele cu handicap nu au aceleași uh, oportunități să se formeze, să studieze și apoi să lucreze. Știu că sunt diferențe între statele membre, dar chiar și așa eu cred că trebuie să încercăm să obținem un consens pe principiul egalității și asta pentru toți. Mulțumesc, doamna Dali. Urmează acum la cuvânt timp de un minut doamna Blinkevici Blinkevičiūtė. Ačiū, ponia pirmininkė. Taip tikrai diskriminacija negali būti. Mulțumesc, domnule președinte. Așa este ar trebui să combatem discriminarea printr-o directivă europeană. De ce însă ne-a luat 11 ani să vorbim din nou despre asta? Mi-aduc aminte că președintele Comisiei în uh, 2015, domnul Juncker, a spus că una din prioritățile domniei sale va fi să convingă statele membre să accepte directiva orizontală și astfel să elimine discriminarea motivată de sex, de vârstă, de orientare sexuală sau religie. Din păcate, suntem tot uh, în aceeași situație de blocaj și n-am reușit să convingem statele membre din Consiliu. Nu avem decât să ne punem speranța în uh, mâinile următoarei comisii. Sperăm să poată convinge statele membre să coopereze și să adopte această directivă. Eu vreau să mulțumesc președinției Consiliului și um, o îndemn să îi adune pe toți la masă pentru a continua cu această directivă. Mulțumesc! Mulțumim, uh, doamna Blinkeviciute. Am ajuns acum la procedura spontană la cuvânt. Chiar știai, doamna Pitikainen este prima care ia cuvântul. Drepturile omului sunt uh, universale și drepturile omului uh, sunt și subiective. Și nu există niciun fel de interpretare juridică internațională Uh, care să fie pusă în relație cu acest principiu al subsidiarității și acesta este și interpretarea dată de către juriștii internaționali referitor la drepturile internaționale ale omului. Declarația Comisiei de la Viena și uh, ceea ce prevede și uh, Consiliul European. Așa încât respectăm toate aceste lucruri, însă mă declar îngrozită și spun că este o rușine pentru Consiliu că au blocat timp de 11 ani această directivă de combatere a discriminării și se ascund în spatele unor vicii de procedură de tipul principiului de subsidiaritate sau unor tehnice și se ascund până la urmă după toată lumea. Am auzit și constatăm zi de zi milioane și milioane de mărturii ale unor astfel de situații de discriminare. Noi cu toții uh, suntem cetățeni europeni și uh, practic au dreptul de a nu fi discriminați și dați-mi voie să mulțumesc președinției pentru că a luat această inițiativă.

Dezbaterea aceasta se referă poate la discriminarea în afara locului de muncă, însă nimic nu se va schimba dacă nu punem capăt discriminării și la locul de muncă. Pentru că nimic nu se va schimba până când Uniunea Europeană nu recunoaște și admită că această entitate în sine este rasistă în sine. 10% din europeni vin din astfel de comunități etnice și rasiale, însă Uniunea Europeană angajează mai puțin de 1% din oameni din aceste minorități. Știm că um, avem uh, discriminări uh, evidente în rândul instituțiilor europene. Deși motoul nostru este uniți prin diversitate, ar trebui să menționăm că suntem uniți în diversitate câte vreme suntem albi. După 11 ani, dacă Uniunea Europeană vrea să pună capăt discriminării, trebuie să înceapă cu ea însăși. Vreau să o întreb pe doamna comisar dacă se va angaja uh, personal ca următoarea următorul funcționar angajat la comisie să fie o persoană de culoare. Mulțumesc, domnule Patten. S-a încheiat cu această procedură de la, la cuvânt și acum vom da cuvântul în numele comisiei, domnule comisar Iurova. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, distinși europarlamentare. Ați văzut cu toții că viitoarea comisie va, își va asuma această ambiție de a combate cu hotărâre discriminare. În orientările sale politici, președintele ales, doamna Ursula von der Leyen, a insistat uh, ca niciodată până acum uh, pe promovarea egalității și a atribuit acest portofoliu, de Dali, de care s-a vorbit aici de mai multe ori și ați auzit și dumneavoastră în audierea recentă a doamnei Dali, uh, care a avut loc recent, în, chiar în fața Parlamentului European, că dumneei s-a angajat în nume personal să facă tot ce stă în putință pentru ca această legislație atât de importantă în domeniul legalității să avanseze. Poate că vă amintiți că și eu mi-am luat un angajament foarte ferm și v-am făcut și o promisiune în 2014, atunci când mi-am început mandatul în acest domeniu. Și nu mă așteptam ca această legislație, care deja fusese propusă din 2008, să nu fie adoptată pe întregul meu mandat. Regret acest lucru și mm, consider că acesta este un eșec, un eșec ce rămâne să fie soluționat. Și mai voiam doar să vă spun că, din punctul de vedere al Comisiei, ne am făcut tot ce ne-a stat în putință pentru a debloca aceste dosare și firește că toate aceste strădanii chiar și așa nu au putut garanta adoptarea lui în Consiliu. Am auzit din partea statelor membre în timpul reuniunilor Consiliului Sigur, ce vă spun este din 2014, dar în orice caz am tot vorbit despre progresele înregistrate sau mai degrabă de lipsa de progres și în rapoartele aferente. Vă spuneam că îmi spuneau statele membre uh, și evocau fiecare alt argument. Ba că banii, ba competențele, ba subsidiaritatea, ba unii dintre ele s-au spus aici. În 2014 chiar mi-aduc aminte când am început să vorbim despre eventualitatea de a recurge la cooperarea sporită, să zicem că asta să fi fost soluția, pentru că este nevoie de vot în unanimitate și uh, era și aceasta o variantă. Și este o variantă care, din punct de vedere procedural, este viabilă. Este o variantă care și din punct de vedere moral însă este absolut eronată. Și mă bucur că am auzit acest lucru spus și de către statele membre care nu doreau adoptarea acestui act legislativ, care spuneau că ar însemna să trimitem un semnal eronat, că anumite state membre ar fi excluse din uh, astfel de abordare de principiu. Cred că am avut sute de discuții individuale cu miniștrii de resort din statele membru, Însă, miniștrii de resort sunt altă mâncare de pește, pentru că nu în toate statele membre e un ministru care să gestioneze el uh, singur acest portofoliu, să se ocupe de discriminare, deoarece competențele și partizarea acestora este cumva comună și este un întreg mozaic, iar imaginea nu este tocmai clară la nivel de state membre cine pentru ce răspunde. Și haideți să recunoaștem, e nevoie de curaj în ziua de astăzi și în multe state membre pentru a combate discriminarea și nu toți politicienii sunt dispuși să își asume un astfel de risc, pentru că trăim într-un discurs în care instigarea la ură rasială pe internet este la ordinea zilei, sunt oameni discriminați, sigur că asta este o cu totul altă bătălie pe care o purtăm și încercăm să combatem instigarea la ură pe internet. În orice caz, de multe ori, oamenii politici și chiar ziariștii sunt cei care vin și menționează, au curajul să vorbească despre existența discriminării. Așadar, trebuie să facem efortul să intervenim pe toate aceste fronturi. Mai vorbeați dumneavoastră și despre dificultatea punerii în practică a legislației în materie de antidiscriminare, pentru că legislația există deja. Pot să vă dau și un exemplu în legătură cu diferența de remunerare, dacă sunt bărbați sau femei, și pot să vă spun că o mare parte a acestei diferențe de remunerare, adică diferențele de salarizare între bărbați și femei, uh, Uh, este rezultatul, această diferență a unei discriminări directe. Un bărbat și o femeie fac aceeași treabă și primesc uh, bani diferiți, ceea ce legea interzice. Uh, unde aplicăm dispozițiile, deci cum se vede în practică. De multe ori femeile nici nu-și dau seama că sunt plătite mai puțin. Acesta este motivul pentru care am vrut să insistăm pe uh, competențele acestor organisme în statele membre de a interveni, de a da o mână de ajutor în statele membre pentru a soluționa astfel de spețe, astfel încât cei care va, cad victimă discriminării să meargă și să ceară ajutor și să folosească căile de atac din justiție pentru a obține drepturile. În orice caz, este un drept garantat. Diferențele de pensie, vorbim de o diferență de 40% practic. Este o altă rușine până la urmă și există legislație și pentru combaterea acestor diferențe. Există diferențe în aplicarea legislației. Referitor la discriminare și ce este de făcut, vorbeam uh, despre strădanile noastre de a reduce sau chiar elimina instigarea la ură pe interes, uh, care este și asta o formă de discriminare. Practic, cele două uh, fenomene sunt indisolubil legate și deja am început să ne ocupăm de inteligența artificială și de aspectele etice care țin de um, reglementarea inteligenței artificiale, tocmai pentru a împiedica orice fel de comportamente și atitudini discriminatorii în sfera inteligenței artificiale, am atacat problema pe mai multe fronturi, însă, dacă stai să te gândești, vorbim despre o chestiune esențială astăzi aici. Practic, lipsa legislației ne va vulnerabiliza întotdeauna și va trebui să căutăm de fiecare dată soluții alternative pentru a obține rezultate concrete. De aceea, așteptările mele sunt mari și sper ca joi să primesc vestea de la ministrul de resort din statele membre Uh, să-mi spună că acești 11, după 11 ani de zile, această directivă este încă adecvată sau dacă eventual mai trebuie îmbunătățită pe aici, pe acolo, prin părțile esențiale, dacă trebuie să avem o nouă abordare și asta fără să aducem atingere principalului scop pe care îl urmărește. S-ar putea, pe de altă parte, să mi se uh, servească aceleași argumente pe care tot aud de vreo 5 ani de zile. Sunt însă convinsă că această dezbatere se va dovedi a fi una foarte utilă și că ea va da un elan nou Comisiei, Consiliului pentru a avansa pe acest dosar și doresc să mulțumesc încă o dată președinției finlandeze pentru că a readus la suprafață acest subiect în Consiliul EPSCO și voi încheia prin a mulțumi Parlamentului pentru hotărârea de nezdruncinat Uh, în a ne sprijini în acest demers, pentru că este absolut esențial. Trebuie să rămânem fermi în combaterea discriminării. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim și noi, doamnă comisar Iurova. Urmează acum la cuvânt în încheierea acestei dezbateri, doamna ministru Tupurainen din partea Consiliului. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru această oportunitate de a discuta un dosar atât de important împreună. Am ascultat cu mare interes ideile dumneavoastră, inclusiv pe doamna comisar Iurova. Vă mulțumesc foarte mult și nu pot să fiu mai mult de atât de acord. Uh, directiva antidiscriminare trebuie să fie în inima valorilor noastre europene și trebuie să lucrăm împreună pe această temă. Aș vrea să vă mulțumesc și pentru eforturile dumneavoastră de a menține această temă uh, printre prioritățile politice. Consiliul, în mod repetat, a recunoscut importanța acestui dosar. Cu toate acestea, știți prea bine că a obține unanimitatea e un lucru dificil, în ciuda eforturilor și încercărilor variate ale președinților care s-au derulat de-a lungul timpului iată, de 10 ani încoace. Acum, președinția finlandeză lansează o discuție la nivel înalt pe tema mai vastă antidiscriminării, analizând situația actuală și încercând să obținem o nouă dinamică pentru progres. Cum am spus și mai devreme, cum a spus și doamna comisar, și mulți de dumneavoastră au reamintit-o, joi Consiliul EBSCO va discuta felul în care anti, combaterea discriminării poate fi ameliorată în UE. Personal, rămân deschisă dezbaterii cu dumneavoastră în ce privește rezultatele acestui Consiliu și uh, viitorii pași de urmat. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vielen Dank, Frau Mulțumesc, doamnă ministru Tupurainen. S-a încheiat cu această dezbatere a acestui subiect și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și anume o declarare din partea Consiliului în legătură cu situația actuală privind comunicarea de către anumite întreprinderi și sucursale de informații privind impozitul pe profit și uh, avem un Uh, raport în acest sens și vreau să vă aduc aminte că dacă vreți să vă înscrieți la luările de cuvânt în procedura Catch the Eye sau dacă vreți să faceți interpretări cu cartonașul albastru, puteți să faceți acest lucru în temeiul noului sistem de înscriere la cuvânt Puteți face acest lucru folosind, deci, cartela electronică. De aceea vă rog foarte mult să aveți la dumneavoastră cartela de vot. Dacă vreți să vă înscrieți la procedura spontană, repet, puteți face acest lucru începând de pe acum, de la începutul dezbaterii. Nu trebuie să stați până la sfârșitul dezbaterii ca să vă înscrieți. Așadar, începem această dezbatere referitoare la declarația Consiliului, dând cuvântul doamnei Tupurainen. Herr Vorsitzender, honorable members. Domnule președinte, stimați eurodeputați, întâi de toate vreau să vă mulțumesc pentru că îmi dați ocazia să discut despre acest dosar, care este unul important. Propunerea înaintată de comisie în 2016 este una dintre numeroasele propuneri legislative menite să combată erodarea bazei de impunere și transferul profiturilor. De mai multe ori am avut schimburi de vederi cu privire la progresele înregistrate de Consiliu în materie de impozitare și da, am avut progrese semnificative de raportat. În ce privește acest dosar legislativ, Consiliul s-a străduit mult pentru a îmbunătăți textul propunerii. Grupul de lucru competent a examinat încă din aprilie 2016 text, acest text și în timpul președinției noastre avem planificate patru reuniuni ale grupului de lucru. Știu că acest dosar e important pentru Parlamentul European, care și-a adoptat în martie anul acesta poziția în primă lectură. Știu că anul trecut, în februarie, domnul Svoboda și domnul Gualtieri au uh, întrebat care este stadiul deliberărilor în Consiliu și au spus că Parlamentul este gata să înregistreze progrese rapide în ce privește acest dosar. Însă sunt câteva probleme politice care au împiedicat obținerea unui acord în Consiliu. Comunicarea publică de informații nu duce automat la creșterea impozitului, pentru că trebuie să ne bazăm pe um, bunele intenții ale autorităților fiscale. Consiliul va continua eforturile sale în uh, materie de bază de impunere și transfer al profiturilor. Avem uh, aceste rapoarte pentru fiecare țară în parte care includ informații referitoare la multinaționale și ele pot fi accesate de către autoritățile fiscale. Domnul Svoboda a înaintat o întrebare cu răspuns oral anul trecut cu privire la temeiul juridic al propunerii, iar Consiliul a răspuns în uh, aprilie 2018, chiar în plen. Temeiul juridic vizează aplicabilitatea procedurii legislative ordinare pentru adoptarea acestui dosar. Noi vrem să rămânem la temeiul juridic care a fost propus de comisie. Serviciul nostru juridic spune că temeiul juridic ar trebui să fie articolul 115 din tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Este un articol care se referă la impozitare și cere unanimitate. Și să nu mergem pe articolul care um, cere o majoritate calificată, cel referitor la piața unică. Președinția finlandeză va continua munca făcută la nivel tehnic până acum. Ne vom uh, baza pe cele făcute de președințiile anterioare și vom încerca să facem și noi cât mai multe mai departe. Vom continua consultările cu delegațiile și sperăm să înregistrăm progrese, dar vă rog să înțelegeți că nu pot să fac niciun fel de promisiuni în această seară. Consiliul Probabil că are nevoie de mai mult timp pentru a-și clarifica poziția. Eu mă angajez însă să vă țin informați cu privire la orice evoluție și sper că noi să putem ajunge până la urmă la o poziție comună în Consiliu. Vă asigur că facem toate eforturile pentru a atinge acest obiectiv. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule ministru Tupurainen. Începe dezbaterea. Acum vom da cuvântul doamnei Piticani timp de două minute. <coughs> I'm afraid that the uh Mă tem că Consiliul a dezamăgit așteptările cetățenilor și mai ales obiectivele de durabilitate. Iată un nou element uh, pe aceeași linie cu ce s-a discutat anterior, acolo unde statele membre ar trebui să uităm propria ogradă. Uh, ne întrebăm de ce companiile ar trebui să facă raportări despre cât câștigă și ce fac. De ce îi pasă societății? Înțelegem cu toții că e o temă de responsabilitate publică. De unde îți iei banii, ce faci cu ei și unde îți plătești impozitele sau dacă nu le plătești. Avem o legislație europeană care vizează cerințele în ce privește capitalurile, auditul și, în termen general, despre contabilitate și inclusiv despre raportare. În ce fel raportezi și transmiți aceste tipuri de informații? Și chiar și acolo unde astfel de raportări nu au un scop fiscal, există legislații clare Potrivit articolului 50, mă tem că Consiliul acum încearcă să se ascundă sub o frunzuliță, eh, invocând teme fiscale, deși e o problemă de raportare. E motivul pentru care, deși încă n-au trecut 11 ani și sper să nu ajungem în aceeași situație, noi la Parlament am dorit să lansăm o rezoluție în speranța temeinică de a stimula și Consiliul să se miște mai repede pe acest dosar. Mulțumesc, doamna Pitican. Urmează acum de un minute, doamna Regner. Mulțumesc foarte mult pentru socialdemocrație. De ani de zile este extrem de important să avem această declarație publică referitor la impozit, această raportare țară cu țară. La câteva zile după ce s-a aflat de cazul Panama Papers, Comisia a reacționat foarte repede, însă deja era anul 2016, iar Comisia și Parlamentul European au aflat imediat că poporul din Europa are, iată, dreptul să să nu fie scos din acest întuneric, să știi, se întâmplă cu banilor. Foarte multe întreprinderi fac acest lucru, nu plătesc impozite. Sunt foarte multe uh, companii foarte mari care nu plătesc impozitele și creează tot felul de uh, constructe, tot felul de chestiuni artificiale pentru a evita să plătească impozite. Noi am reacționat și am dat problema rapid în Parlamentul European și am hotărât că uh, Marile companii care au cifre de afaceri foarte mari în UE trebuie să declare public unde câștigă bani, unde plătesc ele impozitele, iar aceste mari concerte sunt răspunzătoare în fața cetățenilor. Trebuie să știm unde și cât plătesc impozitele. Directiva este pe, pe masă și ce fac statele membre? Iată, o lasă și o tergiversează ani și ani de zile, iar populația așteaptă, bineînțeles, și plătește bani, pentru că, bineînțeles, lipsesc bani la uh, visterie. De trei ani de zile așteptăm în Parlamentul European ca, în sfârșit, să se miște ceva la nivelul Consiliului. De ce, mă rog, nu s-a întâmplat nimic? Vor statele membre să uh, ridice semne de întrebare, să alimenteze și mai mult scandalurile uh, Știm foarte bine și este evident că din ce în ce mai mult există astfel de situații, de aceea facem un apel la președinția Consiliului aici și acum să atace această problemă, să se discute cu, uh, și să impună obligații de mai mare transparență Uh, care țin până la urmă drepturile omului. Este nevoie, dacă avem transparență pe drepturile omului, avem nevoie de transparență fiscală și, într-adevăr, domnul Ferber a lansat această dezbatere. Vorbiți și cu colegii noastre din PP, din partid, cu ministrii de economie, cu domnul Altmaier, ministrul economiei din Germania. Se pare că dumnealui nu este la curent. Mulțumesc, doamna Regner. Urmează domnul Sejurne. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă ministru, din păcate, discursul dumneavoastră introductiv uh, mi se pare inacceptabil, pentru că de trei ani Parlamentul European uh, și-a făcut cunoscută poziția, în iulie 2017, dacă nu mă înșel. De atunci am avut diverse scandaluri, LuxLeaks, Panama Papers, uh, care au transformat uh, această temă într-o temă centrală în viața politică europeană. 30 până la 50 de miliarde, în principiu, um, sume pierdute pe an, dar oricum dezbaterea nu este una pe fond. Noi Astăzi uh, nu facem decât să alertăm Comisia și să insistăm pentru ca propunerea să fie repusă pe ordinea de zi a Consiliului. Comisia a făcut o propunere de directivă, Parlamentul din nou și-a publicat poziția, este momentul să mergem mai departe. Nu înțelegem de ce un grup uh, pro-european, așa cum este al meu, spune că este pro-european, dar se declară neputincios, deși procesul este unul al codeciziei. Sper, doamna ministru, ca discursul de încheiere să fie mult mai încurajator și mai angajat decât cel introductiv. Mulțumesc foarte mult, domnule Sejurne. Urmează timp de două minute. Sí, muchas gracias. Da, mulțumesc foarte mult. Adevărul este că scandalurile referitoare la problemele fiscale din European și evaziunea fiscală sunt din ce în ce mai multe, sunt din ce în ce mai multe instrumente comise la, folosa, la folosit în mod eficient în ultimul mandat, însă, având în vedere și uh, sentința din cazurile Fiat și Starbucks, vedem că s-a ajuns la un limite și, practic, trebuie să uh, recurgem la un noi măsuri și această măsură de a obliga marile companii, reamintesc, să le, uh, numai pe cele care au peste 75 de milioane cifră de afaceri pe an, an, este indispensabil, Trebuie să știm musai și să ne obligăm să le spunem ce produc, în ce țară, câți angajați au, ce plătesc și unde plătesc este extrem de important pentru a combate evaziunea fiscală. Aceste argumente, când discutăm în Parlament, când se vine și se spune că dacă asta ar crea un dezavantaj competitiv pentru companiile europene, nimic nu este mai departe de adevăr. Până la urmă, băncile oricum sunt obligate să facă acest lucru când s-a introdus tocmai această măsură și pentru ele în directiva privind cerințele de capital. Însă acesta nu este un argument valabil. Nu există niciun temei pentru a nu uh, aplica această măsură. Iar referitor la statele membre, vreau să spun pe nu anume, și anume că este de neacceptat din punct de vedere instituțional să blocheze timp de trei ani de zile un dosar în condițiile în care acest Parlament s-a pronunțat deja, a adoptat o poziție să vă ascundeți după uh, temei, să vă ascundeți după temeiul legal. Nu vă puteți ascunde spatele temeiului legal pentru a bloca acest dosar. Este de neacceptat, motiv pentru care fac un apel la toate guvernele să deblocheze această directivă și ca ea să avanseze și a fac apel și la președinția finlandeză. De altfel, vă mulțumesc că măcar ați reactivat dosarul. E adevărat că era complet blocat și președinția finlandeză de bine de rău l-a scos la lumină. Vă mulțumesc, dar aș vrea să știu ce așteptări aveți de la, ultimele, de la următoarele ședințe. Dați-ne ceva amănunt. Acum știu că nu vă puteți angaja niciun fel, că sunteți în plină negociere, dar măcar dați-ne o perspectivă, pentru că cetățenii chiar trebuie să știe dacă vreodată vreuna dintre aceste măsuri va fi vreodată aplicată. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Urtasun. Urmează acum la cuvânt de două minute și jumătate, domnul Beck. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Comisie dorește mai multă transparență la planificarea fiscală a marilor companii și dorește o uh, creștere și o fiscalizare a întreprinderilor mai echitabilă. Practic ar trebui de aceea ca documentele să fie publice pentru bănci și să fie o raportare de la țară la țară și trebuie năsprite regulile, iar companiile multinaționale ar trebui să se extindă aceste prevederi și la comisiile multinaționale. Comisia vine acum cu o nouă propunere de directive în sensul că acele câștiguri se impozitează acolo unde sunt produse. Deci, Însă, așa cum se întâmplă de atâtea ori în Europeană, nimic nu este ceea ce pare și cu atât mai puțin nimic nu este ceea ce ar trebui să fie. În primul rând se pune problema evaziunii fiscale. Ea însă, și eludarea fiscală este însă ea una dintre problemele și piedicile bunei funcționare pieței interne pentru că există tot felul de constructe și de aranjamente juridice astfel încât pot să evite impozitarea marile concerne. În al doilea rând, evaziunea fiscală și spălarea de bani, conform Consiliului European și experților OCDE, reprezintă și ele o povară pentru ONG-uri. George Soros a vorbit despre, despre a oferit miliarde și miliarde prin societatea așa Open Society, Fundația pentru Societatea Deschisă și finanțează de fapt în mod ascuns lobby-uri. Prin aceste active ale fundației lui, cu miliarde și miliarde de reuș- reușit, aduce tot atât de multe daune și la fel de unător ca și această planificare fiscală a companiilor. Practic, ar trebui și pentru ONG-uri să se impună obligativitatea declarării veniturilor. În al treilea rând, ca temei pentru articolul 50 din TFU UE referitor la libertatea filialelor și libertatea de instalare, articolul 56 se referă exclusiv la piedicile în calea filialelor și în legătură cu filialele unor mari concerne. Este vorba despre măsuri care să combată evaziunea fiscală, despre asta vorbim aici și acest lucru este trecut la articolul 114 alineatul 2 și acolo nu se vorbește de majoritate, ci de unanimitate. Propunerea comisiei ar însemna o încălcare a tratatelor Uniunii Europene și contravine dispozițiilor legale. În al patrulea rând, zona euro are, are Împreună cu Japonia, cea mai mică creștere și cel mai mic venit pe cap de locuitor din lumea dezvoltată. Dacă vrem o creștere ca să, care să fie prietenoasă cu fiscalizarea, ne dorim acest lucru, dar nu facem nimic în acest sens. Planurile Comisiei în legătură cu raportarea țară cu țară sunt selective, sunt adverse um, creșterii economice și nu sunt corecte în putere juridic. Vă mulțumesc, domnule Beck. Urmează timp de un minut domnul Bușa de Vilialba. Mulțumesc, domnule președinte. În grupul nostru și noi suntem de acord că trebuie să combatem evaziunea fiscală în europeană, însă măcar acest lucru să se întemeze pe un sistem de cooperare de bunăvoie de către statele membre. Pe noi ne îngrijorează faptul că divulgarea de informații sensibile referitoare la impozitare și fiscalizarea companiilor uh, să fie făcute, acestea își fac publice până la urmă strategiile, ceea ce înseamnă că afectăm libera concurență și încurajăm concurența neloială. Aceste informații pot fi folosite pentru a numită teorie de armonizare fiscală, acest cuvânt pe care l-a inventat stânga pentru a crește, de fapt, cotele de impozitare pentru europeni. Companiile au dreptul să se stabilească și să înființeze filiale unde consideră de cuvință în temeiul propriilor strategii și să își adopte propriile decizii. Divulgarea unor astfel de informații nu trebuie să contravină acestor principii și este răspunderea fiecărui stat membru ca în mod suveran să pună la punct un scenariu fiscal care să atragă înființarea de filiale pe teritoriul său. Însă vreau să subliniez foarte clar că grupul nostru a arătat un interes deosebit în această clauză de salvgardare față de companiile care ar putea să-și accepte aceste decizii și să dezvăluie aceste informații și să stabilească acest uh, prag de 750 de milioane de euro tocmai pentru a aduce atingere liberă profesioniști și micilor întreprinderi. Mulțumim foarte mult, domnule Bușa de Vialba. Urmează timp de un minut și jumătate, doamna Obri. Merci, euh, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte o temă esențială câte impozite Google, Amazon și așa mai departe plătesc și dacă contribuie cu o parte echitabilă, cine poate ști asta? Nimeni. Și în orice caz nu cetățenii. Pentru că chiar și după un număr incalculabil de scandaluri de evaziuni fiscale, întreprinderile se bucură în continuare de cea mai mare opacitate. Și pentru a răspunde întrebării, Nimic nu e mai simplu. Avem această propunere acum de transparență fiscală, anume a obliga întreprinderile să-și publice informațiile cheie despre activitățile lor reale, precum și cuantumul impozitelor plătite, pentru a evita avantajele fiscale. Iată diferența pe care aduce această, uh, aduce această propunere, pentru a avea cetățenii și ONG-urile alături de noi. Înainte uh, de a fi deputată, am apărat o astfel de inițiativă ani de zile în domeniul asociativ, iar acum uh, doi, chiar și doi ani înseamnă timp pierdut și bani pierduți. Deci Transparența fiscală, da, există pentru bănci și iată, nu s-au scufundat. Și atunci, cât va mai trebui să așteptăm acum cât va mai aștepta Consiliul ca în sfârșit să pună pe agenda și această raportare um, de la țară la țară pentru a face lumină asupra um, aranjamentelor fiscale, așa încât să putem răspunde cu toții cetățenilor europeni care plătesc prețul greu al acestor aranjamente fiscale. Mulțumesc. Acum, domnul Pospisil. Un minut pane předsedající domnule președinte ca și dezbaterea anterioară această temă arată că parlamentul are o poziție clară adică susține transparența dar iarăși ne confruntăm de problema consiliului. salut din nou președinția finlandeză. Mm, la Coreper s-a ridicat această problemă și care e poziția statelor membre? Parlamentul poate arăta cât de important este să avem transparență, dar nimic nu se schimbă. Și cred că poziția Consiliului se situează